autoritățile naționale vizate. În urma desemnării doamnei Viorica Dencilă drept prim-ministru al României, Parlamentul constată uh, eliberarea locului dumnei începând cu data de 29 ianuarie 2018. Autoritățile competente din România mi-au comunicat că a fost aleasă în Parlamentul European doamna Gabriela Zoană, începând cu data de 30 ianuarie 2018, pentru a înlocui pe doamna Viorica Dencilă. Iurez, bun venit, noi colege, și reamintesc că dispune de uh, puteri de pline în Parlament în uh, temeiul condițiilor prevăzute în uh, regulament. Comisia de Afaceri Juridice